Domnul președinte. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi. Dragi colegi, începem uh, sesiunea plenară. Ședința suspendată pe 10 martie 2011 se reia acum. Procesele verbale ale întâlnirii din martie, 10 martie 2010 au fost uh, trimise. Există comentarii? Nu? Atunci sunt considerate adoptate. Am câteva comentarii la începutul uh, sesiunii, la începutul ședinței vreau să-i urez bun venit uh, Mariei Romana de Gaspari, fica marelui om de stat uh, italian Algida de Gaspari, unul dintre fondatorii Uniunii Europene. Eh, informația număr 2. Un al doilea anunț din țări eh, precum Siria, Bahrain și Yemen vin știri eh, îngrijorătoare în toate aceste țări. Demonstrații ale oamenilor care cereau schimbări democratice au fost reprimate. Guvernele care trag cu arma în proprii cetățeni își pierd orice legitimitate. Violența trebuie oprită și cei responsabili pentru ea trebuie aduși în fața justiției. Kolejna informacja. W tym tygodniu społeczność... Următorul anunț. În această săptămână Comunitatea internațională comemorează săptămâna de solidaritate cu națiunile care luptă împotriva rasismului și discriminării rasiale. În ultimele câteva decenii s-au făcut uh, multe progrese în, în lumea liberă pentru a elimina rasismul din viața de zi cu zi. Știm că rămân încă multe de făcut, atât în statele membre cât și în afara Uniunii Europene. Kolejna informația un alt subiect acum, aș vrea să vă informez că astăzi ni s-a comunicat că unul dintre colegii noștri, domnul Zoran Thaler, uh, a demisionat din funcția de membru al Parlamentului. Un al doilea coleg, domnul Strasser, și-a anunțat intenția de a demisiona în următoarele zile. Un al treilea membru, domnul Adrian Severin, părăsește grupul socialiștilor și democraților.